Well, now that Mrs. Ruler is here, we can definitely start, because she is our most regular... Acum că a sosit doamna Ruler atât de noi, putem să începem, fiindcă este membrul nostru cel mai conștiincios. Mă bucur foarte mult că doamna Abela, raportorul nostru, este alături de noi. Urez bun venit echipei de la DG Samco Uh, cu Digi, uh, Despina Spânu și uh, Sabin, colega sa, alături de noi. Astfel încât o să continuăm discuția privind avizul uh, dispozitivele medicale. Poate ați auzit, dar uh, doream să transmit un mesaj important pentru cei care ne urmăriți pe internet, uh, fiindcă sunt sigur că multă lume ne urmărește internet, ne urmărește pe internet, mai ales din uh, domeniul medical. Am fost anunțați în această dimineață că domnul Neven Nimicac a fost numit comisar pentru protecția consumatorilor, comisar desemnat Domnia sa vine din Croația și va prelua funcția pe data de 1 iulie. Salutăm această numire. Va exista o audiere, bineînțeles, nu pot să anticipez rezultatul, dar unii dintre membrii noștri care s-au deplasat în Croația s-au întâlnit cu domnia sa și au discutat uh, o parte dintre subiectele de care se va ocupa domnia sa. Noi vom uh, desfășura o audiere de uh, confirmare pe care încercăm să o organizăm cât mai curând cu putință. O să, vă, o să vi se comunice data. Și, bineînțeles, Comisia Envi va fi asociată la această audier, audiere. Uh, voi da mai multe informații, dar voiam să vă comunic acest lucru deocamdată. Haideți să discutăm uh, proiectele de aviz uh, de la comisia noastră. Doamna Rothbernd este raportor la ENVI. Sunt două propuneri importante. Regulamentul privind dispozitivele medicale, o Um, reformare a directivei existente, precum și dispozitivele medicale pentru diagnostic în in vitro. Uh, mă, mă bucur foarte mult că doamna Bera s-a ocupat de aceste două avize, a lucrat îndelung. O să-i dau cuvântul acum, după care dau cuvântul raportorului de la S și de domnul Corea de Campos pentru a ne spune câteva cuvinte. Doamna Pârvanova, văd că nu este de alături de noi, dar s-ar putea să să mai târziu. Doamna Rulă este raportor din umbră și am o notă eh, din partea lui Ashley Fox, raportorul nostru din umbră, care, pe care o să o prezint în numele său. Dau cuvântul acum doamnei Bera pentru a-și prezenta avizele. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, vreau să salut prezența comisiei, precum și uh, membrii secretariatului, dat fiind că, în ciuda complexității subiectului, nu avem uh, foarte mult timp la dispoziție, o să încerc să fiu succintă. Raportul privind dispozitivele medicale. Aș dori să mă refer la sfera de aplicare a, reg- a regulamentului. Am considerat că este important să se clarifice uh, noțiunea Uh, dispozitivelor uh, cu scopuri estetice, care nu sunt neapărat dispozitive medicale, cum ar fi letile de contact sau protezele mamare. Textul este neclar și chiar uh, contrazice dispozi- definiția dispozitivelor medicale, iar principiul listei pozitive nu mi se pare corect, dat fiindcă nu este exhaustivă și trebuie actualizată în mod regulat. Unele tehnici neinvazive, cum ar fi ultrasunetele sau radiofrecvența pentru eliminarea grăsimilor, nu figurează pe listă, chiar dacă ar trebui. Am propus o definiție specifică care trebuie să includă toate problemele ce prezintă caracteristicile unui dispozitiv medical. Vreau să mă asigur că această definiție este coerentă și că sunt excluse unele produse, cum ar fi cerceii, de pildă, v-aș dori să, uh, să fiți de acord mai degrabă cu o definiție decât cu o listă. Apoi, regulile de clasificare. Am nuanțat uh, regula 19 și 21 a anexei 7 pentru a evita ca unele produse care uh, nu, nu prezintă riscuri la ora actuală să fie supuse unor proceduri extrem de anevoioase. În cadrul regulii 21 mă gândesc la unii uh, adezivi dentari sau spreiuri nazale care ar fi considerate dispozitive cu risc dacă regula ar rămâne cea propusă de comisie. de ce am înaintat niște amendamente în acest sens. Cu toate acestea, dar fiindcă nu există armonizare completă în ceea ce privește statutul acestor produse numite substanțe, nu cred că trebuie să mergem uh, atât de departe încât să eliminăm această regulă și să fie foarte clar, fie putem să uh, justificăm faptul că răspundem definiției unui dispozitiv medical uh, unde trebuie să fie efectuate controle suplimentare pentru a se garanta absența riscului, iar astfel categoria, încadrarea în categoria 3, așa cum propune Comisia, este justificată, fie uh, se fie corespunde definiției unui medicament unde suntem acoperiți de eh, directiva privind medicamentele sau nu există, eh, nu există scopuri medicale pentru aceste produse, iar atunci nu este niciun motiv ca aceste produse să fie considerate dispozitive medicale și trebuie să se facă referire eh, legislației respective care corespunde. Dacă vrem să consolidăm legislația privind dispozitivele medicale, trebuie să arătăm foarte clar care este sfera de acoperire și nivelul de risc pe care dorim să-l încadrăm, cum și cum dorim să facem. și de ce trebuie să evităm pe cât se poate uh, interpretări uh, diferite la nivelul statelor membre în ceea ce privește statutul acestor produse. Acum, în ceea ce privește retragerea dispozitivelor medicale la articolul 5 al propunerii. După părerea mea, există aici o adevărată zonă cenușie în ceea ce privește Există un vid juridic în ceea ce privește retragerea dispozitivelor medicale. Un dispozitiv medical este la ora actuală fie reutilizabil cu o anumită durată de viață și număr, număr de utilizări sau este uh, un dispozitiv cu, de unică folosință care nu mai poate fi reutilizat. Cu toate acestea, există din ce în ce mai multe produse etichetate de unică folosință pentru care um, s-ar putea avea în vedere o retragere. La unele spitale, de, de pildă, se se retrag dispozitive medicale uh, cu, de unică folosință catetere sau sonde. Deci uh, vă propun ca această ca această specificație de unică folosință trebuie să fie uh, dovedită de către fabricanți. Ce înseamnă demonstrație științifică? Am putea să definim acest lucru sau să o limităm la uh, produsele, doar pentru produsele pentru care e nevoie de clarificări nu trebuie să fie Uh, necesare în toate cazurile pentru uh, un prezervativ, de pildă, nu avem nevoie să demonstrăm că nu este reutilizabil. În momentul în care se, se face această demonstrație, dispozitivul medical nu ar trebui să mai fie uh, reutilizabil, este, fiind, el fiind de unică folosință. Dacă nu există, dacă nu se face dovadă, produsul nu mai poate fi etichetat de unică folosință, ci ca dispozitiv medical destinat Uh, um, folosinței unice, deci unde se recomandă unica folosință, cum ar fi cateterul, fără să se demonstreze încă faptul că nu, poate, că nu mai poate fi reutilizat, spre deosebire de un dispozitiv cu multiple utilizare, pentru care se specifică numărul de reutilizări, durata de viață, modul de sterilizare și așa mai departe. Deci, uh, reu, uh, utilizatorul în uh, spital sau întreprindere trebuie să se asigure că acest dispozitiv este reutilizat în mod sigur și să asigure răspunderea legală. Această abordare clarifică răspunderea fie, fiecăruia și înlesnește reutilizarea fără să impună prea multe obligații fabricantului. N-aș dori acum să vorbesc despre comercializarea dispozitivelor mm, cu risc. Articolul 44 acesta este unul dintre punctele cele mai controversate ale propunerii. Cred că sunteți de acord că sistemul are lacune și este loc de mai bine. Dat fiind comercializarea masivă a dispozitivelor terapeutice din ce în ce mai inovatoare, valvele cardiace, de pildă, uh, care evită necesitatea unei operații pe cord, acesta trebuie uh, și alte Uh, și alte instrumente asemănătoare, mecanismele acestea deci nu mai dispun de expertiza necesară pentru a evalua dosarul clinic furnizat de fabricant. Dar rămâne în continuare expertiza suficientă, însă nu putem să garantăm că acest control va fi efectuat în mod armonizat la uh, nivelul uh, celor 80 de organisme notificate în Europa. Există o soluție bună între Um, sistemul actual, uh, care este exclusiv bazat uh, pe certificarea de către organismele notific notificate și um, sistemul de aprobare. În afară de sistemul de exigențe aplicat organismelor notificate propus de comisie, prioritatea trebuie să fie aceea de a stabili orientări recomandări de bună practică în ceea ce privește evaluarea clinică pentru a face față diferențelor de evaluare efectuate de organismele de notificare din Europa. Odată ce vom avea această recomandare în Europa, va exista garanția că aceste evaluări se desfășoară în mod uniform pe întreg teritoriul european. Deci, ideea ar fi ca, într-o primă fază, să avem grupuri de experți europeni care să valideze evaluarea clinică a dispozitivelor medicale cele mai sensibile, care nu sunt acoperite de aceste orientări. Am propus să se concentreze aceste mecanisme pe dispozitivele medicale de, clasă 3 implantabile. Deci ar fi o formă de evaluare centralizată la nivel european, unde produsul ar putea să fie acceptat, ar putea să fie acceptat în anumite condiții de modificare uh, a planului de comercializare, de certificare temporară și așa mai departe, sau să fie pur și simplu refuzat. Mai mult, uh, acești experți uh, au rolul de a întocmi aceste ghiduri de bune practici uh, clinice care lipsesc, uh, ceea ce dispozitivele cu risc, pe măsură ce dispozitivele sunt evaluate și pe măsură ce datele uh, sunt strânse datele legate de monitorizare. Odată ce vom avea această recomandare, acest cadru al recomandării, produsul nu mai uh, cu, cu, aceste dispozitive uh, vor urma procedura clasică, iar astfel uh, sistemul va face ca numeroase uh, produse să fie evaluate la nivel centralizat cu amănunțit, iar apoi se va, se va pune accentul pe, doar pe cele mai inovatoare. Această alternativă va permite să încadrăm sistemul la nivel european, să îmbunătățim controlul organismelor notific, de notificare în ceea ce privește, organism, în ceea ce privește dispozitivele de risc, fără să avem un sistem prea uh, anevoios, cu uh, prea multă, o, o povară administrativă prea mare. Iată de ce am propus și posibilitatea de a avea un consiliu științific prealabil pentru fabricanții vizați de aceste mecanisme, pentru ca ei să poată identifica rapid uh, ce se așteaptă de la produsul lor în evaluarea clinică, mai ales în ceea ce privește etapa post-comercializare. Iar aici cred că trebuie să fim foarte atenți să nu introducem mecanisme care să afecteze competitivitatea sectorului acestuia extrem de inovator, care angajează mii de oameni în Europa și uh, care este format în mare parte de, de IMM-uri. Suntem de acord, cred, asupra faptului că pentru un număr de dispozitive inovatoare, care sunt considerate dispozitive cu risc, singura dispoziție de conformitate de, de către un organism notificat nu este suficientă. Iată de ce abordarea mea este interesantă și reprezintă un compromis bun. Dispozitivele În concluzie, vreau să vă spun că am introdus și niște modificări, mici modificări la cadrul legislativ, care uh, mi se par binevenite, binevenite dar fiind uh, caracterul delicat al uh, produselor. E vorba de obligația de asigurare de la fabricanți pentru a acoperi uh, prejudicii și despăgubiri, așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor europene în cazul defectelor produselor. Trebuie să clarificăm și ce înseamnă și ce acoperă această asigurare. În ceea ce privește măsurile corective, cred că este important ca răspunderea să fie clarificată pentru a se evita probleme în procesul de monitorizare, ceea ce um, ar uh, călca în picioare obiectivele acestei uh, directive. În ceea ce privește dispozitivele medicale pentru diagnostic în vitro, am transpus dispozitivele regulamentului uh, în acest nou document și am uh, făcut unele precizări pentru a ne asigura că încadrăm foarte bine toate formele de testare genetică în scopuri medicale. Dar are loc o dezbatere în ceea ce privește includerea testelor de cartografiere ADN, care nu au scopuri medicale, dar care ar. Dar pentru care ar trebui să ne gândim la o anumită reglementare. Dar, bineînțeles, vreau să vorbesc înainte de a introduce aceste sisteme, să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, și cred că o să mă opresc aici. Well, thank you very much for your... Vă mulțumesc foarte mult pentru munca imensă pe care ați depus-o pe această temă și pentru că ne-ați prezentat expertiza pe care o aveți pe marginea acestui subiect și avem suficient timp la dispoziție pentru a discuta această temă. Avem alături de noi raportorii din uh, Umbra, Antonio Maria de Campos, doamna Pervanova și Haida Rula. Dăm cuvântul domnului de Campos. Iată. Uh, je, je doar... Mulțumesc, Malcolm, și trebuie să mulțumesc și colegii noastre, doamna Bera, pentru capacitatea domniei sale de a își transfera cunoștințele profesionale spre Parlament uh, pentru a pregăti această analiză foarte importantă. Voi trece acum la limba engleză proces european pentru autorizarea dispozitivelor medicale ă, are flexibilitate și celeritate și acestea trebuie păstrate. Pacienții trebuie să aibă acces rapid la noi tratamente. Ă, trebuie să ne bazăm pe punctele forte ale sistemului, dar să eliminăm problemele. De exemplu, evaluarea clinică a dispozitivelor medicale inovatoare pentru mai multă siguranță a pacienților dar sunt uh, foarte multe noi dispozitive care intră pe piață și medicamente și dispozitive, de fapt, dar acestea au o natură foarte diferită și efect asupra corpului, desigur. Și trebuie să ținem cont de această diferență în uh, procesul autorizării dinaintea comercializării. O Un proces centralizat de autorizare, credem noi că poate prezenta întârzieri mai mari și uh, o, un obstacol pentru companiile mici, dar inovatoare. Suntem de acord cu propunerea Comisiei cu un uh, rol de supraveghere pentru grupul de coordonare al dispozitivelor medicale și credem că propunerile raportoarei poate că merg prea departe cu această propunere pentru că prevede raportarea prea multă centralizare, dar suntem gata să negociem și să ajungem la un compromis. Totuși, vom propune niște schimbări ca autoritățile să fie mai exigente. În ce privește aceste autorități, noi susținem uh, o mai bună cooperare între autoritățile de la nivel național pentru controlul uh, activităților uh, în acest domeniu și spun uh, de asemenea că avem nevoie și de mai multă transparență, mai ales în domeniul clinic. A trebuit să fie un număr mai mic de organisme și nu fiecare dintre acestea ar putea trebui să aibă, ar trebui să aibă capacitatea de a aproba orice fel de dispozitiv sigur că mm, eforturile de control și de supraveghere trebuie să contribuie la îmbunătățirea situației. În legătură cu studiile clinice, deși acestea sunt foarte diferite de trialurile clinice pentru eh, medicamente, noi credem că pot, se, pot, eh, se poate face un efort mai mare pentru a avea standarde mai bune pentru testele clinice și lucrul acesta ar trebui reflectat în uh, regulament, dar desigur știm că sunt foarte dificile aceste studii în, înainte de comercializare. Uh, în unele cazuri este a dreptul imposibil of single-use devices is a difficult one, as was. Și uh, procesul acesta de uh, reposesionare este unul foarte dificil. Acesta trebuie însoțit de măsuri eficiente uh, de siguranță și trebuie să ne asigurăm că și trasabilitatea este la un nivel corespunzător. Dar sigur că e nevoie de mai multe analize și le vom face înainte de a propune noi schimbări. Apoi uh, trebuie văzute foarte bine toate elementele cheie ale raportului. Noi am susținut și o supraveghere mai eficientă după comercializare, deci după punerea pe piață. Trebuie și o bază de date centralizate, avem nevoie de așa ceva, ar uh, îmbunătăți și transparența și trasabilitatea. Apoi, uh, inspecțiile inopinate la producător trebuie să fie mai uh, frecvente pentru că în practică lucrurile nu stau foarte bine de fiecare dată. Ar trebui să se urmeze o listă prestabilită de standarde. Una din probleme până acum a fost lipsa accesului public la datele pre- și post-comercializare. Namely on decision making. Deci, uh, transparența trebuie să se îmbunătățească și, la, și în procesul de luare de decizie. Asta se poate face fără a pune uh, sub semnul întrebării posibilitatea publicului de a se informa. E importantă și transparența în momentul în care trebuie să se cunoască efectele adverse Eh, controlul public este esențial. Și e esențial pentru mai buna cunoaștere a efectelor substanțelor medicale și pentru celeritatea întregului proces. Domnule președinte, tot acest dosar este unul foarte important, dar și foarte dificil de uh, întocmit. Credem că e nevoie încă de multă muncă și tocmai asta este și rolul nostru aici imagine that we can help to... Uh, Și sper că împreună vom putea să îmbunătățim situația în domeniu. Mulțumim pentru atenție. Thank you very much indeed. And, uh... Da, mulțumesc. Președintele, e bine că avem experți la dispoziția noastră. Știu că doamna Pârvanova uh, cunoaște la perfecție acest subiect, deci dau cuvântul. Avem uh, o mulțime de timp la dispoziție, doamne, deci nu vă grăbiți măcar o dată vă pot spune și eu că aveți uh, cât timp doriți la dispoziție. Vă mulțumesc. Este adevărat că cele două dosare sunt atât de complicate și de importante um, și regret că avem un raport atât de bine pregătit, care este atât de expert, dar nu, um, sala nu, e, nu este plină și uh, Până la urmă este bine totuși că colaborăm cu Comisia Envi și nu am intrat într-o concurență cu această comisie. Doresc să mulțumesc raportoare pentru că a clarificat care sunt competențele INCO și pentru că le-a respecta, pentru a evita orice concurență, orice conflict cu competențele Comisiei Envi. Chiar dacă anumite puncte sunt convinsă că vor duce la controverse aprinse în acest Parlament, nu doar din punctul de vedere al competențelor diferitelor comisii, dar și din punctul de vedere al diferitelor intereselor diferitelor grupuri politice. De exemplu, dacă trebuie să consolidăm sau nu și cum ar trebui să se întâmple acest uh, lucru, procedura de autorizare prealabilă a introducerii pe piață. Um, se prevăd niște obligații obligatorii pentru, clasele, pentru clasa 3. Um, Envi propune o procedură centralizată prealabilă, mai ales pentru clasa 3, gestionată de EMA. Agenția Europeană pentru Medicamente, până la urmă cred că este o soluție similară și indiferent de forma sa finală, propunerea doamnei Brera ar putea uh, reprezenta un uh, compromis să avem o notificare obligatorie. Însă va trebui să negociem, să vedem dacă am putea propune o asemenea abordare prin intermediul uh, avizului nostru o propunere care să reprezinte, după cum am spus, o soluție de compromis. În general avem nevoie de o abordare mai puternică din acest punct de vedere. Există anumite temeri, mai ales în această industrie, că o procedură centralizată sau o procedură consolidată cu o notificare uh, obligatorie vis-a-vis -vis de MDCG acest grup de coordonare a dispozitivelor medicale, însă cred că importanța uh, siguranței pacienților uh, este, are întotdeauna prioritate și știm că există anumite cazuri care ne-au arătat că anumite uh, aparate autorizate de agenția responsabilă din Statele Unite a trebuit să fie retrase de pe piață din Europa pentru că au cauzat diferite probleme, deci ar trebui să ne gândim și la această problemă pentru că autoritatea um, relevantă din uh, Statele Unite are o responsabilitate uh, pentru sănătatea publică, pe când autoritățile din Europa nu au asemenea competență, ceea ce duce la o diferență din punctul de vedere al siguranței și doamna Brera, probabil că va trebui să discutăm și de expertiza, de componența organismelor notificate, pentru că această expertiză trebuie să fie consolidată. Nu rare ori experții sunt subcontractați și faptul că nu există expertiză în, auto, în autoritățile respective se duce, duce la probleme legate de conflictele de, de conflicte de interes și probabil că ar trebui să consolidăm și cerințele de transparență. În legătură cu elementele de um, analizare înaintea introducerii pe piață, cred că putem discuta despre ele și să nu ne limităm doar la siguranță și performanță, pentru că performanța, de exemplu, ar putea fi mai bine definită pentru că nu se înțelege foarte clar ce, se, ce înseamnă performanță. Un alt punct care consider că ar putea fi îmbunătățit din punctul de vedere al uh, siguranței este dovedirea plus valoarei. Plus valorii nu doar uh, în comparație cu varianta anterioară a aceluiași uh, dispozitiv, ci și în comparație cu alte dispozitive medicale. Cred că acest lucru ar fi unul util în uh, etapele uh, ulterioare ale vieții dispozitivelor respective în sistemul medical. Din punctul de vedere al obiectivelor pentru evaluarea uh, prealabilă introducerii pe piață și pentru a evita cazurile de Uh, dublare și de a evita sarcinile suplimentare administrative pentru autoritățile notificate și pentru a consolida, consolida rolul acestor atunci, uh, dispozitivele din clasa a 3 poate nu ar trebui privite în întregimea lor, ci să creăm anumite subdiviziuni în cadrul acestei uh, categorii mai ales când vine vorba de criteriile pentru implanturi, cred că criteriile ar trebui să fie mai bine specificate pentru a uh, ține seama de uh, siguranță. Apoi, la preautorizarea introducerii pe piață, cred că putem folosi orice bază de date care există deja și să consolidăm trasabilitatea nu mai trebuie să menționez toate cazurile care ne-au creat probleme datorită faptului că nu am avut la îndemână instrumente, cum ar fi anumite baze de date sau trasabilitatea nu a funcționat atât de bine cât trebuia. Apoi sunt de acord cu colega mea um, legată de faptul că avem, de, avem nevoie de criterii clare și definiții pentru dispozitivele medicale inovatoare, noi. Un alt punct Uh, crucial se referă la criteriile esențiale și tehnice. Din punctul meu de vedere, pentru criteriile esențiale, pentru a uh, îmbunătăți situația, ele trebuie să se regăsească în actul de punere în aplicare. Criteriile tehnice, pe de altă parte, ar trebui să fie mai uh, flexibile și ar putea fi stabilite prin acte delegate. Apoi, această controversă legată de reutilizarea aparatelor, unor aparate, unor uh, dispozitive medicale. Această practică nu este foarte răspândită în Europa, în unele state este chiar, este chiar uh, interzisă. Am putea să ne gândim la soluția legiferării acestei practici în mod separat, dar mi se pare că lucrurile se suprapun cumva sau există uh, informații greșite despre utilizarea unică și reutilizarea. Pentru că reutilizarea duce la probleme legate de răspundere dacă ceva nu merge bine. Însă dacă un dispozitiv este etichetat ca fiind pentru utilizare unică, ar trebui să rămână pentru utilizare unică. Reutilizarea ar, fi, ar trebui să fie posibilă doar în cazul în care s-a dovedit că acest lucru este posibil și nu în cazurile care tocmai au fost amintite, unde acest lucru nu ar funcționa și nu este demonstrat. Apoi, cred că ar trebui să discutăm mai mult despre această problemă a abuzului uh, unicii folosințe, pen- pentru că există tot mai mult, uh, multe asemenea cazuri. Din, uh, pentru scopuri comerciale, de exemplu, această industrie recurge la diferite tehnici de marketing care, intermediul cărora produse care uh, ar putea fi folosite de mai multe ori prin diferite modalități uh, sunt, uh, sunt considerate a fi de, un sing- de o singură folosință până la urmă. Cred că acest lucru trebuie să fie clarificat, însă nu există nicio legătură aici cu reutilizarea dispozitivelor. Consider însă că cea mai bună soluție ar fi să reglementăm această problemă în mod separat, pentru că recunoscând, cunoscând realitatea din statele membre, pot să vă spun că nu cred că majoritatea statelor membre, unele dintre ele, după, după cum am spus, interzicând această practică, ar fi de acord cu asemenea propunere. Și, din nou, Aș dori să vă spun că eu, în calitatea de raportor din umbră, împreună cu ceilalți colegi, voi sprijini, voi sprijini pe raportoarea noastră cu tot ceea ce putem, tocmai pentru a ușura buna colaborare între cele două comisii și pentru a ne asigura că punctele importante pentru comisia noastră, pentru comisia INCO, vor fi uh, vor fi reflectate în varianta finală a raportului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Niște remarci foarte importante. Vă mulțumesc. Doamna Riulea. Doresc să mulțumesc doamnei uh, raportor și doamnei Pervanova uh, pentru că intervenția dumneiei m-a luminat foarte mult, pentru că eu nu sunt uh, expert în acest domeniu și uh, Data trecută spusesem deja că am impresia că părți din acest raport depășesc competențele comisiei noastre și că mi-ar fi plăcut să înțeleg mai clar care sunt competențele noastre și să ne limităm doar pe aceste competențe. În primul rând, m-ar fi interesat uh, amendamentele m-ar fi interesat dacă amendamentele nu din partea doamnei Pervanova, ci amendamentele doamnei raportor sunt acoperite de analiza impactului. Poate Comisia mă va ajuta din, din acest punct de vedere. Sunt de acord cu doamna Pervanova când vine vorba de această întrebare legată de reutilizare. Cred că în urmă cu vreo 3-4 ani am avut o dezbatere aprinsă tocmai pe această temă și a trebuit să recunoaștem că este foarte dificil, ținând cont de situația din unele state membre, să întreprindem ceva Uh, pe această temă. Mi se pare o idee foarte bună să încercăm să separăm această temă de acest dosar, pentru că dacă nu, uh, vom întâmpina probleme în Consiliu, unde probabil se va manifesta o adevărată blocare a acestei, uh, acestei teme. Deci, lansez și acest apel, haideți să separăm această temă de restul dosarului. Apoi, aș dori să întreb Uh, Consiliu dacă domeniul de aplicare este acoperit uh, într-adevăr de analiza de impact și apoi aș dori să întreb dacă structura în forma propusă de raportoarea noastră și dacă structura uh, folosită în Comisia ENVI este o structură cu care Comisia este de acord. Good, thank you. I'm going to be acting rapporteur for this afternoon. Mulțumesc. Voi fi raportor substituindu-l pe colegul meu, domnul Fox. Dar uh, aș dori să vă întreb, uh, a existat o întreagă dezbatere anterioară există presiune asupra bugetelor uh, sănătății în toate țările și e bine ca cei care sunt implicați în achiziția acestor dispozitive să aibă o certitudine în legătură cu uh, aceste dispozitive rezonabile. Deci etichetajul trebuie să fie foarte bine uh, justificat. Asta dorea să spună domnul Fox. Nu știu dacă trebuie lăsată acesta să fie apanajul uh, fabricantului. Există motive medicale pentru ca lucrurile să nu stea așa. Domnul Fox, uh, și voi transmite doamnei uh, raportoare textul, domnul Fox salută propunerea de a aduce la zi legislația. Calitatea și siguranța dispozitivelor medicale de pe piață trebuie controlată, însă nu în detrimentul uh, Um, inovării care nu trebuie să se confrunte cu bariere suplimentare. Deci salută amendamentele raportoarei, dar uh, are și probleme cu anumite, cu unele dintre acestea. Um, noi și domnul Fox, sigur că suntem preocupați de um, siguranța consumatorilor. Domnul Fox susține eforturile doamnei Bera pentru o definiție mai precisă a așa numitului dispozitiv activ. Forumurile uh, actorilor implicați, desigur că susțin uh, eforturile implementării. Domnul Fox este pentru mai multă transparență a informațiilor în legătură cu dispozitive pe piața europeană. Însă domnul Fox nu este de acord cu anumite afirmații, dar bine, veți putea, doamnă, discuta cu domnia sa atunci când vă veți întâlni cu raportorii din umbră. Va sus, domnul Fox susține includerea anumitor implanturi în uh, sfera de aplicare a regulamentului, dar spune că nu se poate avea o definiție generală. De aceea susține propunerea Comisiei pentru o anexă spune ce am spus și alineaur, că aceste dispozitive ar trebui să fie fie de uz uh, unic, fie reutilizabile, dar trebuie făcut o distinție clară. Spune că în legătură cu articolul 44, nu îl poate susține. E convins că procesul de control uh, propus de comisie ar însemna întârzieri și costuri suplimentare fără probe care duce și la uh, măsuri de salvgardare suplimentare pentru consumatori. Amendamentele acestea exacerbează aceste măsuri domnul Fox crezând, din potrivă, că trebuie să ne concentrăm pe îmbunătățirea activității organismelor deja existente, nu să creăm altele noi. Acum, trecând la zona dispozitivelor medicale in vitro, domnul Fox salută acțiunea Comisiei Europene, clasificarea bazată pe factorii de risc, uh, mai multă transparență a informațiilor despre testele uh, clinice interne Uh, dorește să se asigură că furnizorii comerciali nu sunt dezavantajați, dar aceste excepții interne ar trebui să se aplice la toate clasele A, B, C, D. În momentul în care nu există uh, echivalent comercial, de exemplu, pentru maladeile rare. Această propunere va avea un uh, impact uh, semnificativ uh, evaluarea de impact a comisiei și cei ce s-au ocupat de aceasta au notat că nu există probe în legătură cu impactul economic până acum. Domnul Fox uh, așteaptă cu nerăbdare să poată conlucra cu doamna raportoare și cu celălalt raportor din umbră. Bun, asta ar fi părerea domnului Fox, deci am auzit ce au de spus toți raportorii din umbră, nu știu dacă raportoarea vrea să se întoarcă sau să dăm cuvântul comisiei și mai apoi să vorbească doamna. Bun, deci comisia mai întâi. Cine dorește să vorbească în partea comisiei? Thank you, Mr. Chairman. Desmina, vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și doamnei uh, raportor, doamna Bera, pentru munca foarte serioasă pe care a despus-o. Este un dosar foarte important și vă mulțumim că în urma acestui raport primim idei foarte bune care ne vor uh, ajuta, sunt sigură, să ajungem la soluțiile de compromis pe marginea punctelor controversate menționate și de ceilalți uh, intervenienți. Mă voi referi la punctele amintite de doamna raportor și de ceilalți membri acestei comisii. Nu mă voi referi din nou la, la autorizarea prealabilă a introducerii pe piață. Comisia, comisia a fost foarte clară. Propunerea noastră se bazează pe filozofia unui sistem de autorizare și pe analiza impactului pe care am realizat-o, care ne-a arătat că propunerea noastră este în favoarea siguranței și păstrează în același timp ritmul uh, păstrează un ritm rapid pentru introducerea pe piață acestor dispozitive medicale în Uniunea Europeană, ceea ce este în beneficiul uh, pacienților și în beneficiul inovării în acest domeniu. Când vine vorba de mecanismul de supraveghere uh, propus în raportul doamnei Bera, considerăm că propunerea noastră a Comisiei Europene își dorea, de fapt, consolidarea siguranței din acest punct de vedere. Noi am propus un mecanism de supraveghere care dădea autorităților competente informațiile necesare și le permitea în același timp să uh, verifice conformitatea acestor uh, dispozitive. Noi am considerat uh, și considerăm în continuare că propunerea noastră este suficientă, însă putem accepta și îmbunătățirea ei pentru că raportul, proiectul de raport, desigur, se bazează pe expertiza autorului său și suntem dispuși să discutăm uh, în detaliu de elementele care ar putea consolida obiectivul dorit de comisie până la urmă. Ne încântă să auzim că doamna raportor este de acord cu necesitatea de a păstra regula 21. Am uh, amintit acest punct și ieri în discuția de la Comisia Envi. Este un lucru foarte important pentru acest tip de uh, dispozitive despre care discutăm. În ceea ce privește reutilizarea, înțelegem îngrijorările um, exprimate aici în Parlamentul European, atât la IMCO cât și la ENVI și, într-adevăr, trebuie să discutăm această temă. Este posibil ca propunerea doamnei Bera să reprezinte o soluție, identificarea unui dispozitiv cu, ca fiind intenționat doar pentru un uz unic, ar putea reprezenta un compromis, așa cum au spus și alți vorbitori. Suntem dispuși să discutăm o asemenea propunere care să ne ajute să soluționăm acest punct atât de delicat. Apoi, S-a pus întrebarea, o întrebare legată de statele membre și de diferitele abordări uh, regăsite în acestea. Am uh, doresc să vă spun că există tocmai posibilitatea de opt-out, tocmai pentru a ține seama de această realitate diferită în statele membre. Definiția dispozitivelor medicale cu scop estetic. Înțelegem beneficiile unei asemenea definiții, însă nu ar trebui să uităm că această piață este una foarte dinamică și mă întreb dacă am putea avea o definiție care să acopere totul. Am putea ajunge în situația în care am crea o zonă gri în care se regăsesc anumite dispozitive care nu sunt uh, reglementate. Deci ne-am gândit la un exemplu uh, acoperit de o o definiție, de o definiție propusă, de exemplu tatuajele care ar fi acoperite de o parte și nu. Ideea noastră în momentul în care am propus această listă este să fim specifici și să putem în același timp să păstrăm pasul cu uh, rapiditatea schimbărilor de pe această piață. În legătură cu dispozitivele medicale in vitro, doresc să mulțumesc raportorului pentru propunerea foarte interesantă. Cele două puncte, dar suntem uh, deschiși includerii lor, mai ales când vine vorba de testele uh, genetice. Există o propunere similară și din partea raportorului de la Comisia Envi. Și acum, în legătură cu elementul mai uh, orizontal, o asigurare um, a răspund, pentru răspundere este într-adevăr un lucru nou. Trebuie să vedem uh, care ar fi aspectele juridice, însă cred că ar fi un lucru rațional în acest domeniu. În general, salutăm acest raport, care este unul echilibrat și care conține, după cum am spus, uh, foarte multe elemente care au potențialul de a îmbunătăți propunerea comisiei. Noi nu am considerat niciodată că propunerea noastră ar fi una perfectă și, într-adevăr, consolidarea supravegherii ar putea să fie o soluție atâta timp cât este respectată filozofia propunerii inițiale ale comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Intervenție fără microfon. Uh, Vă mulțumesc pentru răspunsurile foarte cuprinzătoare. Și, într-adevăr, avem multe puncte de discutat și știu foarte bine că linia urmată de Comisia ENVI, din anumite puncte de vedere, este diferită de linia Comisiei noastre, însă noi trebuie să transmitem un mandat foarte clar, doamna Ibera, din partea Comisiei noastre. Acum, doamna Bera, nu știu dacă doriți să ne spuneți care este calendarul uh, stabilit și care sunt intențiile dumneavoastră vis-a-vis -vis de relația cu Comisia ENVI și de ceea ce se întâmplă acolo. Domnule președinte, îmi cer scuze, scuze <laughs> pentru răspunsul întârziat. O să vă dau mai multe informații privind calendarul. 6 mai este data limită pentru depunerea amendamentelor. Votul la Envi, acum. La Envi, votul are loc în luna iulie în Comisia Envi. Votul nostru va avea loc în iunie, înainte de uh, votul la Envi. Iar amendamentele la Envi uh, pot fi depuse până la data de 13 mai. Deci 3 mai la IMCO, 6 uh, mai la IMCO, 13 mai la Envi și votul la IMCO în iunie, votul la Envi în iulie. Votul final în plenară va avea loc în luna septembrie. Am răspuns la întrebare, domnule președinte? Da, mulțumesc. Asta spune și uh, nota mea. Deci, pe 30 mai vom avea loc următoarele discuții. Acesta este calendarul. voastră și raportorii din umbră veți putea prezenta amendamentele. După care, pe 17 iunie, vom discuta compromisurile pentru ca toată lumea să le citească înainte. Doamna Părvanova, o întrebare practică. 6 mai este prima zi după Paștele Ortodox și nu vor fi mulți aici. S-ar putea ca secretariatul să accepte ca dată limită 8 mai pentru a putea să avem suficient avut suficient timp să discutăm amendamentele și dat fiindcă votul este abia la sfârșitul, la luna iunie și la MV în iulie, avem destul timp. Poate ar fi mai bine din motive practice să amânăm termenul pentru depunerea amendamentelor până pe 8 mai. Și uh, asistenții noștri vor răsufla ușurați. Uh, da, această chestiune a fost ridicată deja și ne pune probleme, fiindcă uh, Eh, e nevoie și de traducere pentru toate aceste texte. Nu cred că pot să vă ajut. Știu că e greu, fiindcă e o săptămână viitoare, e săptămână turcoaz, dar puteți să înaintați amendamentele și înainte, dacă sunteți aici. Pare rău, nu putem face mai mult deocamdată, fiindcă trebuie să votăm uh, amendamentele doamnei uh, Bera până pe 8 iun, 18 iunie pentru ca uh, apoi să treacă la Envy și să ne consolidăm poziția și cu Envy. Fiindcă aceasta este ultima dată posibilă la comisie pentru a putea vota. Altfel trebuie să votăm în această săptămână ca Envy, ceea ce nu ne ajută. În ceea ce privește colaborarea noastră politică. Îmi cer scuze, doamnă Pervanova, dar nu putem face nimic. Dacă aflăm uh, că Envy o să decaleze uh, calendarul, vom mai vedea, dar uh, ni s-a mai propus uh, acest lucru. Deci, uh, o să vedem, uh, o să Văd dacă putem uh, să extindem termenul pe data de 6 de la 12 după amiaza până, la, până seara. Vă dăm o jumătate de zi pentru a depune amendamente. Mai are cineva observații, comentarii? Mrs. Barrett, did you want to come back? Yeah. Doamna Bera, doriți să las cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând vreau să mulțumesc uh, tuturor uh, celor uh, care și-au adus contribuții. E limpede că toată lumea are ca interes principal uh, securitatea comercializării dispozitivelor medicale și securitatea sanitară pentru toți pacienții europeni din statele membre respective. În același timp, dacă am înțeles eu bine, trebuie să fie respectat uh, um, să trebuie să fie respectat principiul inovării, dat fiind evoluția acestui sector industrial foarte dinamic, mai ales în Europa. Mă bucur nespus uh, că în ceea ce privește chestiunile legate de transparență și trasabilitate, suntem uh, cu toții pe aceeași lungime de undă, indiferent de grup, de apartenența la grupul politic. Uh, același lucru pentru baza de date, care trebuie să respecte principiul transparenței și în ceea ce privește vigilența. Am, am ascultat pe colegul Corea de Campos, uh, care este foarte ferm în ceea ce privește baza de date, precum și doamna Pârvanova, bineînțeles. Iar în ceea ce privește organismele, organismele notificate, am luat notă de ce ați spus cu privire la expertiză. Nu cred că se pot internaliza competențele sistematic de către organismele notificate pentru toate dispozitivele medicale pe care trebuie să le evalueze. Și mă, și am propus uh, chiar acest grup de experți, uh, dat fiind că care ar putea fi solicitat de fabricanți înainte de depunerea dosarului pentru a se asigura că planul de dezvoltare este în conformitate cu uh, cerințele privind dispozitivele inovatoare, foarte inovatoare, pentru care nu există um, o utilizare anterioară prea lungă. Astfel uh, putem să umplem lacunele legate de experiența, de experiența internă a organismelor notificate. Am luat notă și de ce spune doamna Părvanova cu, uh, defin, cu, cu privire la definiția performanței. Sunt de acord că trebuie să uh, facem pași înainte în ceea ce privește definiția performanței. Ați luat cu toții cuvântul cu privire la unica folosință. Aici uh, toată lumea este de acord că este un vid juridic și în ceea ce privește reutilizarea posibilă, aceste instrumente trebuie să... folosința unică trebuie să se refere doar la dispozitive care sunt exclusiv de unică folosință sau, în cazul reutilizării, ar putea avea loc o clasificare alternativă, așa cum am propus eu un text, adică obligația fabricantului de a demonstra că că dispozitivul nu poate fi folosit decât o dată, nu mai poate fi reutilizat și de ce. Apoi, în ceea ce privește uh, în ceea ce privește auditul, sunt de acord cu domnul Corea de Campos uh, în ceea ce privește faptul că vizitele inopinate și inspecțiile se pot avea loc la aceste organisme, fiindcă numai așa ne putem asigura că securitatea sanitară este garantată pentru cetățenii noștri. În încheiere, cred că suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește situația grupurilor și colaborăm în continuare. Vom găsi, vom găsi fără probleme compromisuri. Eu sunt uh, gata să vă ascult uh, propunerile. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat, pentru colaborarea acordată, pentru ca comisia noastră să ajungă la un text uh, pragmatic și folositor în viața de zi cu zi. Vă mulțumesc! Good. Well, thank you. Bine, ne mulțumim, doamne Pera și mulțumim pentru, mulțumim și raportorilor din umbra și comisiei. Îmi pare bine că am avut acest schimb de opinii atât de amănunțit și știu că veți conlucra bine cu raportorii din umbra în legătură cu amendamentele. Să vedem, nu știu dacă putem face ceva în legătură cu 6 mai, dar pentru moment, da, da, da, văd că știți, aveți capacitatea de convingere. Vom încerca să facem tot ce putem. Știm că țineți uh, legătura și cu Comisia Envi, va trebui făcută multă muncă în comun ca să încercăm să ne aliniem pozițiile. Bun, poate se va merge la consiliere sau a doua lectură, vom vedea. Bun, mulțumim. Acum trecem la cea de-a doua dezbatere din această după-amiază și anume deschiderea procedurilor față de o nouă propunere eh, pe care examinăm acum pentru prima oară propunere pentru directivă privitoare la uh, măsurile pentru a ne asigura uh, că există un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și informații informații în Uniune. Salut uh, pe șeful de uni, unitate de la Direcția Generală a Comisiei pentru Siguranță, Securitate. Membrii Comisiei noastre știu că au fost, că au fost foarte activ Acum uh, a trecut de la Direcția Generală Sănătate la chestiuni mai importante, se pare, deci uh, urăm uh, bun venit împreună cu echipa sa și peste câteva momente îi vom și invita să ne facă o prezentare a acestei propuneri sub forma unor explicații a evaluării de impact și apoi vom începe și o discuție, și o discuție Iată, sunt aici, este aici uh, raportorul din umbră de la uh, socialiști, doamna Tun, cred că reprezintă și pe domnul Schwab uh, din partea PPE și doamna Rule, cred, a, și Angstrom. Anyway, uh, I should say that there's also going to be a um, uh, Vom avea și un raport strategic împreună cu această propunere, o comunicare comună în legătură cu strategia securității pe internet, un spațiu al internetului deschis, dar sigur. Deci vom putea să vedem elemente deja în această după-amiază. Vom uh, noi suntem comisia de resort pentru această propunere și uh, Invit eh, reprezentantul Comisiei să-și facă prezentarea. Avem eh, eh, pe ecran ceea ce ne veți prezenta și cu mare plăcere vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint. Aș dori să-mi acordați 15 minute. Acum poate voi reuși să vorbesc chiar 20 de minute. O să vedem. Uh, Evaluarea de impact care însoțește propunerea reprezintă uh, ultimul pas după un proces foarte îndelungat de reflexie în ce privește securitatea rețelor și a informațiilor. Până acum, înainte acestei propuneri, Comisia a avut o abordare pe bază voluntară, bazată pe discuții, schimb de informații cu statele membre, și cu, pe, bazată pe parteneriatele public-privat. Deci noi am discutat uh, problemele, opțiunile în forumul european al statelor membre, grup care este compus din diversele organisme naționale, responsabile pentru securitatea sistemelor de informații și rețelelor. Am discutat și evaluarea de impact cu parteneriatul public-privat din acest domeniu și sigur cu agenția noastră responsabilă pentru securitatea uh, rețelelor și sistemelor de informații, ENISA. Și cu EP3R. Am făcut și o consultație publică din 23 iulie anul trecut până în 15 octombrie și am primit aproximativ 180 de răspunsuri, mai ales din partea sectorului industrial. În pregătirea evaluării de impact, eh, sigur că ținem cont și de rezoluția Parlamentului din 12 iunie anului trecut, privitoare la protecția eh, infrastructurii informatice, trebuie să ne reamintim de faptul că în rezoluția sa Parlamentul recomandă Comisiei să propună, să propună măsuri obligatorii pentru o mai bună coordonare a funcțiilor tehnice ale uh, sistemelor naționale și acele uh, echipe uh, de urgență, echipe uh, care sunt însărcinate cu intervenția în caz de urgență informatică, așa numitele CERT. Parlamentul a, recunoscut, a recomandat Comisiei să propună și standarde minime privitoare la securitatea și rezistența rețelelor și a informației și să propună și un cadru european pentru notificare în caz de urgență. Următoarea imagine, vă rog. Bun. Care este problema pe care încercăm noi să o rezolvăm? Problema este că nu există un nivel general uh, suficient de protecție a rețe- uh, sistemelor uh, de rețele și informații împotriva incidentelor, amenințărilor, riscurilor la adresa integrității și fiabilității sistemelor și rețelelor. Deci incidentele sunt în creștere. De exemplu, în 2011 numărul atacurilor cibernetice pe internet a crescut în întreaga lume cu 81% în comparație cu anul, anul trecut sau anterior. De asemenea, complexitatea incidentelor este în creștere. Încă ceva, e important că 56,8% din respondenții la consultările noastre publice ne-au spus că față de anul anterior eu uh, experimentat cel, cel puțin un incident care a mm, pus uh, sub amenințare serviciile lor. Aceste incidente au un impact asupra tuturor actorilor, actorilor din societate și economie, pentru că economia noastră este din ce în ce mai mult bazată pe internet, se bazează din ce în ce mai mult pe tehnologiile informației și ale comunicării, așa numitele TIC. Și sigur că toate aceste atacuri au un impact negativ asupra funcționării pieței interne, deoarece utilizării acestor TIC vor utiliza în continuare aceste tehnologii doar dacă au încredere în ele iar aceste incidente creează o, o, o stare de nesiguranță în legătură cu internetul. Ultimul eurobarometru spune că 38% din consumatori nu doresc să-și facă publice sau cunoscute datele personale pe internet din cauza problemelor de uh, siguranță. Următoarea imagine, vă rog. Bun. De unde apar problemele? Prima cauză ar fi nivelul inegal eh, al capacității de a răspunde la atacuri, eh, de a preveni atacuri în asta în întreaga Uniune Europeană. Deci, în eh, nord și vest, situația nu este comparabilă cu cea din sud și est în Uniunea Europeană. Asta creează o problemă dublă Prima e că, într-adevăr, e o problemă de securitate, de siguranță, pentru că știți, fiecare lanț e la fel de puternic pe cât e de puternică cea mai slabă verigă sa. Deci, da, se uh, atacă veriga cea mai slabă și dacă aceasta este atacată, atunci uh, Sigur că până la urmă sunt afectate și uh, verigile mai puternice, deci țările care au nivel mai mare de rezistență. Deci prima re- uh, consecință, asta ar fi, și a doua consecință ar fi cooperarea care acum are loc doar în uh, grupuri mici de state membre. Sunt unele care au o mare întârziere și acestea sunt lăsate pe din afară. Asta am explicat uh, pe larg, dar evaluarea de impact a avut loc într-un grup de aproximativ 10 țări. Există și lacune în ce privește legislația. Actualmente, managementul riscului și raportarea incidentelor uh, se aplică doar uh, pentru furnizorii companiilor de telecomunicații și de rețele internet și un număr de uh, furnizori nu uh, se supune acelor, aceleași reglementări. Bună imagine. Aici, vedeți, am încercat doar să fac un sumar al logicii intervențiilor. Problema principală e protecția insuficientă împotriva amenințărilor la adresa rețelelor și informației, ceea ce creează uh, probleme în întreaga Europeană. Este o amenințare la adresa securității cetățenilor Uniunii Europene și la adresa funcționării pie, pieței unice digitale. Cauzele problemelor sunt în nivelul inegal al capacității de reacție și de prevenție. Asta înseamnă că nu poate exista o cooperare întreagă în Uniunea Europeană și faptul că, cel puțin în Europa, noi nu avem un spectru uh, extins și larg al măsurilor de uh, management a riscului, plus că există multe incidente care nu sunt raportate. Uh, sigur, asta poate fi din cauza că furnizorii de internet se tem să nu își uh, strice reputația. Care sunt obiectivele specifice? Primul ar fi să ne asigurăm că uh, toată lumea are un nivel măcar minim de capacitate pentru un nivel măcar minim de securitate, de rezistență. Apoi trebuie să ne asigurăm că cooperarea include toate statele membre și nu e limitată doar la premianții clasei și apoi un alt obiectiv ar fi să încurajăm furnizorii eh, infrastructurii critice și administrația publică să adopte o cultură bazată pe managementul de risc și să raporteze majoritatea incidentelor. În următoarea imagine am analizat un număr de opțiuni. Nu voi spune nimic despre cele lăsate deoparte. Însă, prima opțiune e așa numita business as usual, deci să continuăm cu abordarea pur voluntară. Cea a doua opțiune e cea care corespunde propunerii de directivă a noastră, deci e o abordare bazată pe regulament care cere ca statele membre să aibă măcar un nivel minim de capacitate pus la punct, adică toate statele membre trebuie să aibă o autoritate care să răspundă de informațiile, de securitatea rețelelor și informației. Această autoritate ar trebui să pregătească în fiecare an o strategie și să există și un plan de cooperare, desigur, pentru a preveni incidentele. Trebuie să există o capacitate de reacție și trebuie să fim capabili să eh, diminuăm impactul incidentelor. Autoritățile ar trebui să aibă și un personal suficient, eh, mai ales aceste CERT, echipe de intervenție în caz de urgență informatică, ar fi de mare ajutor. Cel de-al doilea element al propunerii, al abordării bazate pe legislație, e înființarea unui mecanism de cooperare uh, care să includă toate cele 27 de state membre și apoi partea a treia, extinderea cerințelor uh, de management de risc către un număr de furnizori și către administrația publică. Și apoi extinderea obligațiilor de raportare pentru cele mai grave incidente către toți uh, furnizorii și administrația publică. Cea de-a treia opțiune, care ne-am gândit, e un mix. O combinație de măsuri cu măsuri de caracter legislativ care trebuie să fie aplicate în sectorul privat și administrația publică, deci acele cerințe de management de risc, raportarea incidentelor, să fie prevăzută în lege și apoi și un anumit nivel de măsuri voluntare pentru a stimula acțiunea la nivel național și cooperarea la nivel european. Următoarea imagine, vă rog. Ce a rezultat din evaluarea opțiunilor? O abordare pur voluntară nu ar da rezultate nu ne permite să ne, să ne realizăm obiectivele și să rezolvăm problema cu care ne confruntăm acum dintr-un număr de motive. Practic, da, probleme tehnice cu prezentarea imaginilor, Așadar, spuneam că abordarea pur voluntară nu funcționează pentru că sunt prea mari diferențele de la caz la caz și noi ne temem că inegalitățile nu vor face decât să crească și vor submina securitatea generală în Europa. Și nu se va putea ajunge la un nivel general de cooperare în cadrul unor incidente la scara întregii Europei. De asemenea, care e situația acum. Companiile care furnizează infrastructură critică uh, nu prea sunt dornice să aibă abordare proactivă față de această securitate rețelelor și a informațiilor Deci nu se prea investește în securitate, nu există stimulente suficiente. Avem experiență deci, în legătură cu punerea în comun a informațiilor. Deci e important să introducem anumite cerințe legislative pentru ca statele membre să sporească capacitățile și să cerem și uh, furnizorilor de infrastructură critică să schimbe cultura și să raporteze incidentele și să aibă o cultură bazată pe managementul riscului. Din acele motive, noi credem că o abordare uh, mixtă, deci a treia opțiune, ar fi doar un, un răspuns parțial la problemă, dar nu ar rezolva problema inegalităților în nivelul uh, protecției, uh, la nivelul întregii Uniunii Europene. Bun, vedeți acolo, sunt multe cifre. În evaluarea noastră ne-am ocupat nu doar de impactul economic și social sau diversele opțiuni analizate, ci uh, am analizat și impactul nivelului de securitate și am încercat am încercat să evaluăm uh, costurile uh, administrative ale propunerii Bun, <laughs> nu știu câte minute mai am la dispoziție. Aș sugera să vorbesc despre costuri și apoi, dacă mai e timp, voi putea continua, dacă mi gândesc. Bun, următoarea imagine. Bun. Deci, în primul rând, care sunt costurile în medie pentru fiecare stat membru? Noi credem că nu sunt niște costuri prohibitive. Nu toate statele membre au un sistem național. Există trei state membre care nu au așa ceva. Cealaltă ar trebui să și le aducă la zi. Pentru acestea ar fi un cost de la zero de aproximativ 2,5 milioane de euro. costul de funcționare a unei autorități competente e unul de aproximativ uh, care ar echivala cu angajarea aproximativ șase membri ai personalului și ar fi vorba de 360.000 de euro. Deci primul este un cost unic, cel de-al doilea este un cost anual practic e costul salariilor personalului. Și credem că toți, toate autoritățile ar trebui să aibă un website comun pentru publicarea informațiilor care nu sunt secrete în legătură cu riscurile de alarmă, incidente, atenuarea efectelor incidentelor, astfel încât să se adauge și costul acesta al uh, website-ului, da, e doar de 5.000 de euro pentru demarare și 2.400 pentru întreținere deci anual. Bun. Deci, acum să vedem care este costul pentru participarea la acel mecanism european de cooperare. Costul se bazează pe um, ideea că ar exista aproximativ trei uh, reuniuni anuale ale membrilor și ar fi pentru fiecare stat membru un cost de aproximativ 6.000 de euro pentru a participa la aceste întâlniri. Un lucru important e că statele membre vor trebui să-și testeze și îmbunătățească capacitatea lor de a participa la exerciții paneuropene, bazându-se pe experiența ENISA, care în 2010 a făcut aceste exerciții de simula simulare. Și noi credem că un exercițiu în toate cele, cele 27 state membre ar însemna un cost de aproximativ 55.000 de euro pe an cu un exercițiu pe an. Un lucru important e că în acel mecanism de cooperare statele membre vor trebui să-și pună în comun informațiile sensibile și pentru aceasta vor trebui să utilizeze o infrastructură sigură. Dacă ar fi să înființeze o infrastructură normală, Costul ar fi de aproximativ 10.000 de euro. Nu, 10 milioane de euro, spune vorbitorul. Cost pe care Comisia îl plătește oricum pentru testarea website-urilor. Dacă statele membre decid să utilizeze o infrastructură deja existentă, atunci costurile care, vor, care se referă la adaptarea interfețelor ar fi de aproximativ 1,5 milioane de euro și ar fi costuri suportate doar o singură dată. Următoarea imagine, vă rog. Am încercat să calculăm cât mai bine posibil și a fost greu pentru că n-am putut să colectăm datele decât foarte greu. Costul pentru sectorul privat și administrația publică uh, deci e vorba aici de costul de uh, management al riscului și de uh, găsirea unor soluții de securitate care să fie proporționale cu gravitatea riscurilor identificate. Noi am calculat că un cost mediu nu, e, e, e ceva important. Am uitat ceva important și anume costul total ar fi între aproximativ un milion până la 1,9 milioane de euro și asta s-a calculat da, e vorba de miliarde, nu de milioane, spune vorbitorul. Și deci, spuneam, s-a calculat costul pentru toate companiile și toate administrațiile publice care li s-ar aplica acestor cerințe, deci s-a calculat și asta reprezintă diferența dintre un cost uh, de obiectiv, un cost optimal care reprezintă cele mai bune practici în sector sectorul energetic, care are cea mai puternică strategie de management a riscului. Companiile de energie cheltuiesc aproximativ 6,6% din bugetul lor uh, IT pentru securitate. Deci noi am uh, considerat că mm, companiile care furnizează infrastructură critică în majoritatea cazurilor trebuie să aibă deja puse la punct anumite măsuri de securitate, pentru că ei sunt controlori ai datelor. Deci deja li se cere de către cadrul de protecție a datelor să aibă anumite măsuri de securitate. Eu, uh, dacă, dacă ar fi să aplicăm uh, două reduceri generale de 40%, una de 40% și una de 70%, uh, pe baza asta am obținut cifrele pe care le vedeți aici. În total aș spune că un uh, cost uh, estimativ pentru acești furnizori de infrastructură critică și administrația publică ar fi între 1 și 1,9 miliarde. Propunerea s-ar aplica și IMM-urile. IMM-urilor, micro sunt excluse. Pentru IMM-uri ar fi un cost între 2500 de euro per companie și 5.000 de euro pentru fiecare companie. Ceva important. Și nu e prea mult dacă comparăm cu costul unei, uh, costul, costurile cauzate de uh, o urgență, o încălcare a securității. Aceste date datează de doar acum câteva săptămâni, însă, conform, conform unui studiu, al PricewaterhouseCoopers, costul uh, cauzat de uh, o astfel de violare a siguranței pentru o companie mică este între 15 și 30 de mii de euro și pentru o companie mare e de vreo 10 ori mai mult. Și în final, următoarea imagine, ultima imagine, vă promit, care e costul mediu pentru notificarea unei situații de urgență cu încălcarea securității. E un cost neglijabil, practic, e costul unui e-mail. Ar fi ceva de genul 125 de euro, presupunând că 10 până la 20% din notificări ar fi urmate și de o anchetă. Deci am evaluat costul maxim al unei anchete pentru compania sau entitatea afectată să fie între cam de aproximativ 225.000 de euro. Mă scuzați că m-am lungit, dar a fost o evaluare de impact foarte complex. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Ideea unei analize de impact este tocmai aceasta, de a înțelege cât mai bine propunerea făcută și cred că se ridică anumite întrebări în acest context, mai ales când vine vorba de echilibru, de nevoia de a avea o propunere legislativă sau o abordare mixtă. Cred că cu toții suntem de acord că trebuie să recurgem la una dintre aceste opțiuni. Nu știu cine dorește să înceapă, doamna Tun și o, va, va fi prima, o salut și pe doamna Gebhardt, domnul Gasses Ramon de asemenea și toți ceilalți care vor dori să intervină. Însă doamna Tuna are cuvântul prima. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezentare. Din păcate, Andreea Schwab, care este raportor, nu poate fi alături de noi astăzi și mi-a cerut să citesc, de fapt, textul pe care l-a pregătit, de fapt, dumnealui. În primul rând, dorește să spună că se bucură faptul că munca pe marginea acestei directive și comunicarea despre securitatea cibernetică a, iniții, a început în cele din urmă astăzi în Parlamentul European. În acest context a numărului tot mai mare de atacuri cibernetice, raportorul salută propunerea Comisiei Dumnealui ar dori să aducă minte câteva incidente majore care ne-au demonstrat cât de relevante sunt este pentru fiecare dintre noi și cât de vulnerabili suntem în această lume care devină din ce în ce mai digitală. Și, în general, societatea noastră este una tot mai digitală. Și câteva exemple. În anul 2007, ni- niște atacuri uh, din partea unor hackeri au reușit să paralizeze uh, aproape un, țară întreagă în ea, autoritățile publice aici fiind puternic afectate de acest atac. În 2011 știm foarte bine că PlayStation-ul Sony a fost uh, atacat și detaliile personale a milioane de utilizatori au fost uh, furate. Și abia aceast, în această lună s-a descoperit că sistemul de încălzire a unui uh, producător major german de asemenea sisteme sunt, este foarte vulnerabil, vulnerabil. Vulnerabilitatea este atât de mare încât sistemul respectiv poate fi închis de pe internet. Și pentru a rezolva această vulnerabilitate, utilizatorii uh, privați ar trebui să ceară comisiei să vină la ei acasă pentru a le rezolva problema. Deci vedem foarte clar că fiecare dintre noi putem fi afectați de această problemă. Dar cu toate acestea, nu toate statele membre nu au o strategie de securitate cibernetică. Drept urmare, o abordare comună este cu atât mai importantă. Cu toate acestea, este important până la urmă să găsim echilibrul necesar între reglementare și flexibilitate. Pentru că într-un mediu digital care se schimbă în, uh, în, continu, în continuu, acest lucru este crucial. Raportorul ar dori să profite de această dezbatere comună pentru a obține răspunsurile necesare în procesul legislativ care ne așteaptă. Din punctul de vedere al securității, al directivei privind securitatea rețelelor și a informațiilor, dumnealui are trei întrebări. La una s-a răspuns parțial. Oricum, haide să vă spun care sunt cele trei întrebări. Avem nevoie de un echilibru între o cultură eficientă a analizării riscului de, de către sectorul industrial, însă acest lucru nu trebuie să ducă la o listă obligatorie care este prea dificil de utilizat sau nu este fezabilă sau care oferă un sentiment de siguranță uh, celor implicați în acest sector. Fals, un sentiment fals. Și întrebarea, prima întrebare adresată Comisiei este cum consideră Comisia că am putea ajunge la o asemenea cultură a uh, gestionării riscurilor. V-ați referit foarte pe larg la costuri și trebuie să recunosc că nu, pentru mine tabelele prezentate au fost prea mici, deci nu am văzut foarte bine cifrele și nu am uh, înțeles foarte bine cum ați ajuns la aceste cifre. Și aici nu este vorba doar de o întrebare a domnului Schwab, ci și o întrebare a mea personală. Sper că sunt uh, cifre fezabile și fiabile, pentru că eu am experiențe proastă cu cifrele furnizate de Comisia Europeană în trecut. Sper că acestea se bazează pe dovezi și aș dori să știu cum ați ajuns la ele. Întrebarea pe care o are domnul Schwab este următoarea. Un element important al propunerii dumneavoastră este o cooperare strânsă între statele membre și o abordare comună între statele membre și nivelul european. În legătură cu acest punct, domnul Schwab ar dori să afle mai multe despre ideea care stă la baza unui uh, instrument de împărtășire a datelor, pentru că știm foarte bine că am avut uh, probleme cu aceste instrumente de împărtășire a datelor, de exemplu din uh, spațiul Schengen sau legat de informația de viză. Uh, Apoi, raportorul este uimit să vadă că nu ați uh, implicat autoritățile relevante europene în această rețea de cooperare. Oare ideea de la baza acestei propuneri nu ar trebui să avem o abordare cât mai cuprinzătoare, implicând nu doar ENISA, dar și Europol, Eurojust și celelalte mecanisme europene existente deja? Domnul Schwab are și o întrebare legată de strategia cibernetică. Chiar dacă am uh, pornit de la directiva privind securitatea rețelelor și a informațiilor, de fapt, uh, strategia cibernetică este cea care acoperă toate aceste puncte. Domnul raportor, salut abordarea acestor puncte, însă, pe locuri, dovezile folosite de comisie nu par să fie uh, foarte puternice. Dumneavoastră v-ați referit la procesul de consultare publică organizat anul trecut această consultare publică a oferit doar 160 de răspunsuri. Este un răspuns cam slab. Și noi aici, în Parlamentul European, am uh, discutat deseori consultarea, consultările publice organizate de comisie, care au răspunsuri uh, slabe, tocmai pentru că uh, nu se utilizează întreg regimul lingvistic european. Uh, un alt lucru interesant pentru raportor este cum intenționați să securizați uh, datele sensibile comerciale în momentul în care se produc asemenea incidente care nu sunt notificate. Și apoi, în legătură cu dialogul cu țările uh, terțe, Comisia pune accentul pe uh, țările terțe care au aceeași abordare cu cea noastră, însă este evident că un număr mare de atacuri cibernetice vine din țări care nu au abordare asemănătoare cu a noastră și dorește să întrebe Comisia care va fi abordarea sa vis-a-vis -vis de acești factori. Raportorul dorește să, sublinie, să sublinieze că așteaptă cu nerăbdare discuțiile viitoare și este dispus să lucreze cu colegii raportori din umbră și cu ceilalți, uh, cu celelalte instituții și calendarul este următorul. Astăzi, uh, pe 25 aprilie, avem prezentarea analizei impactului, apoi pe 18 iunie vom avea o audiere. Proiectul de raport va fi gata pentru traducere pe data de 20 iunie. Și cam atât. Și apoi propunerea de rezoluție privind uh, strategia cibernetică va fi prezentată pe deci, 25 aprilie, apoi 7 mai discutarea proiectului de raport și termenul de depunere a amendamentelor va fi pe 27 mai. Amendamentele vor fi discutate pe data de 18 iunie și votul ar trebui să aibă loc la noi în comisie pe 8 sau 9 iulie, urmând să ajungem în plenară în luna septembrie. Acestea sunt elementele legate de calendar. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această muncă pregătitoare la fel de clară ca și analiza impactului. Dau cuvântul acum domnului Garsas Ramon. Nu știu, doriți să interveniți acum? Dacă nu, doamna Râle și eu am uh, anumite remarci, remarci pentru că și eu sunt uh, raportor din domnul Garces Ramon. Muchas gracias, presidente. Y, y seré muy breve en mi intervención. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu subțint în această primă intervenție a mea. Iată, intrăm în prima etapă a discuțiilor uh, asupra acestui subiect complex, așa cum uh, se prefigurează din uh, prezentarea făcută și din documentele pe care le avem în dosare. Va fi nevoie ca Parlamentul să facă eforturi susținute pentru a-și aduce contribuția la soluționarea problemelor ivite. Consider că două domenii sunt uh, importante și demne de interes uh, la ora actuală. Iar uh, trebuie spus că sunt de acord cu o mare parte a celor afirmate de colega mea. Dar uh, aș dori să ridic două aspecte, cu toate că nu o să intru în detalii. În primul rând, uh, vreau să întreb uh, cum vom face legătura între directivele pe care le avem la ora actuală și directiva privind securitatea cibernetică, fiindcă va fi nevoie de oarecare coordonare îmi dau seama că subiectele sunt diferite, dar uh, există o legătură între ele și aș vrea să știu cum intenționează Comisia să facă o punte între prevederile acestor două documente, dat fiind că ele se uh, îmbină. Asta în al doilea, în primul rând, în al doilea rând, Este vorba despre drepturile consumatorilor, drepturile cetățenilor europeni în general. Dreptul lor de a avea acces și de a folosi rețelele, precum și de a primi garanțiile adecvate. Nu este vorba doar de securitate, care desigur este importantă, ci trebuie să ne asigurăm în egală măsură că cetățenii noștri reușesc să folosească în mod nerestricționat drepturile și libertățile pe care le-am consfințit prin uh, tratatul Uniunii Europene și că pot folosi noile tehnologii și noile rețele care sunt instituite și că pot beneficia de avantajele uh, mediului tehnologic um, de la ora actuală. Apoi, aspectul economic, despre care s-a vorbit deja. Mă uit la cifrele pe care le-am primit și aș dori să adresez o întrebare. Când uh, a fost făcut studiul impactului economic? la ce dată, pe ce perioadă, când a fost efectuat acest studiu economic. Cum s-a ajuns la aceste cifre? Se vorbește aici despre un miliard sau 2,5 până la 5 miliarde. Dublu uh, sucirea se dublează de la minimă la maximă. Întrebarea este când a fost efectuat acest studiu economic și cum s-a ajuns la aceste cifre, la cantitățile pe care le avem acum în fața ochilor. Încă un aspect, dacă îmi permiteți. S-a derulat vreun studiu de impact în ceea ce privește riscul de în ceea ce privește, mă scuzați, de, defalcarea investițiilor publice pentru a asigura o bună aplicare a acestei directive? S-a studiat și impactul pe care îl, avea, îl va avea asupra piețelor, precum și consecințele și repercusiunile aplicării acestei directive. Ce impact financiar va avea această directivă asupra finanțelor publice? S-a făcut un studiu financiar, se ține cont de impactul asupra finanțelor publice și sunt comparate aici, este comparată aici situația cu investițiile publice și beneficiile um, investițiilor publice. Iată care sunt um, câteva dintre problemele pe care aș dori să le ridic în această etapă incipientă, dat fiind că avem un calendar foarte strâns, Cred că va trebui să ne întâlnim de câteva ori și să facem un schimb de păreri mai amănunțit. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste observații pertinente. Doamna Rulă, doresc să las cuvântul? Atunci aș dori eu să spun câte ceva, manifestându-mi îngrijorări asemănătoare antevorbitorului meu. Aș dori să atrag atenția asupra instrumentelor alese. În ceea ce privește planul de cooperare extins uh, național și uh, reacțiile coordonate, precum și echipele de reacție rapidă, coordonată, toate aceste aspecte sunt uh, de mare importanță, iar statele membre trebuie să se concentreze asupra lor. Însă întrebarea se pune dacă e nevoie de un instrument juridic sau nu, dar înțeleg care este raționamentul. Principala mea îngrijorare, nu, nu am considerat că s-a accentuat destul acest fapt, se referă la cerințele impuse asupra, după părerea mea, asupra unei game foarte largi de organizații. Așa cum am înțeles eu din articolul 14, care este cel uh, crucial, uh, Statele membre trebuie să asigure că administrația publică și operatorii de piață iau măsurile adecvate pentru a gestiona riscul rețelelor uh, a căror funcționare o controlează. După mine, această măsură este prea largă pentru a fi aplicată de statele membre. Și mi se pare destul de vagă. Înțeleg că se pun probleme de standard mai târziu, dar uh, gestionarea riscului uh, la securitate este un concept uh, foarte larg. Iar în ceea ce privește costurile, dacă s-ar aplica această prevedere și dacă s-ar, s-ar cere tuturor administrațiilor publice și operatorilor de piață, în afară de cei din telecomunicațiile electronice, fiindcă ne ocupăm separat de ei, atunci costurile de funcționare ar fi foarte mari și în tabloul costurilor nu s-a reflectat acest lucru. Costurile de punere în aplicare și costurile referitoare la sancțiuni nu cred că uh, oglindeau uh, acest element. Ați uh, vorbit despre cifra de un miliard la nivel european sau la nivel sectorial? Nu am înțeles exact, poate că este vorba despre uh, costurile de conformitate pentru sectorul public, dar nu, erau, nu existau și costuri de aplicare. Oare este practic această abordare? Nu știu, fiindcă nu mi se pare o măsură selectivă. Întrebarea care se pune este oare nu, avem, nu găsim o cale mai bună? Am putea, de pildă, să, să ne asigurăm prin, la nivelul echipamentelor că se atinge un anumit standard de instalare și softuri, iar mă, și mă, prin măsuri de securitate cibernetică la nivel tehnologic există și măsuri pe bază de voluntariat în ceea ce privește certificarea și formarea. Sunt uh, foarte multe măsuri care sunt mai bine venite aici decât uh, o directivă uh, formulată destul de vag. Eu aș pune accentul aici, fiindcă este vorba despre măsuri de piață unică importante. A spus că statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile competente au uh, toate competențele necesare pentru a încheta cazuri de neconformitate, dar uh, și aici sunt costuri aferente. Unde sunt oglindite ele, fiindcă avem nevoie de o sumedenie de oameni bine formați care să facă inspecții la nivelul acestor instituții pentru a se asigura că sunt respectate standardele îngrijorarea mea principală este că nu cred că în uh, contextul actual al reducerilor cheltuielilor publice va fi primită cu brațele deschise această propunere de către statele membre. Poate puteți uh, să mă convingeți de contrariu, uh, și anume că statele membre sunt dornice să înregistreze progres aici, dar aș dori să aflu care este părerea dumneavoastră cu privire la acest aspect. Începem acum uh, discuția cu privire la strategie. Iată de ce am vrut să spun acest lucru, fiindcă este vorba despre un, despre un aspect strategic aici care îmi ridica mie foarte multe semne de întrebare. Din, uh, de, la evalua, de la unitățile noastre de evaluare a impactului și mulțumesc aici uh, colegilor care s-au ocupat de acestea, că s-au, s-a tras aceleași concluzii după ce s-a făcut o evaluare a după ce s-a făcut o analiză a evaluării impactului, citez, pentru a se demonstra proporționalitatea acestei măsuri, Comisia ar trebui să ofere un tabel exhaustiv al costurilor în ceea ce privește impactul, securitatea a cerințelor de raportare a riscului pentru entitățile private și publice și ar putea să um, aibă o abordare structurată. Se spune însă că problemele nu au fost uh, decât zugrăvite superficial. Aș dori să ne spuneți mai multe. Mă interesează foarte mult răspunsul dumneavoastră, poate. Uh, am înțeles eu bine, am spus eu bine, am explicat eu bine aici sau poate dumneavoastră aveți niște argumente care țin de abordarea legislativă, care dau tot ce am spus eu aici peste cap. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru observațiile pertinente. O să o să fac uh, tot posibilul să le răspund în ordine. Începând cu calcularea costurilor. Problema este credibilitatea surselor. Ne bazăm pe date de la Eurostat și uh, de la private analysis, analize private. Trebuie să ținem cont că, în mare măsură, este vorba despre sectoare noi datele, cum am spus, uh, nu sunt ușor de obținut. Cum spuneam, uh, ne-am bazat pe evaluări. Uh, studiul nostru a fost făcut anul trecut și ne-am folosit de cele mai bune date pe care le-am avut la dispoziție pe cele mai recente și pe cele mai bune date pe care le-am avut la dispoziție. În momentul în care nu am avut date la dispoziție, a trebuit să, să dăm uh, praguri maxime teoretice și anumite uh, variații în conformitate cu uh, studiul WaterhouseCoopers, în momentul în care a fost estimat uh, curs, uh, costul unei încălcări de securitate, s-a dat um, o, o, o, un cost variat de la 30 la, de la 30 până la 40.000. Biroul de Audit Național din Marea Britanie a estimat costul uh, criminalității cibernetice undeva între 11 până la 25 miliarde de lire sterline. Deci este o estimare, este o marjă, fiindcă nu avem uh, datele necesare întotdeauna și se folosesc aceste marje. Toate cifrele din evaluările de impact sunt conservatoare. Uneori, ce am făcut? Uh, am um, calculat uh, costul maxim necesitat de noile cerințe legislative. Mm, mai ales, fiindcă s-a adresat o întrebare, doamnă Tun, cu privire la modul în care se calculează costurile, de pildă pentru furnizorii de infrastructură critică și administrații. Am calculat diferența între nivelul uh, vizat, uh, obiectivul nivelului de cheltuieli, de cheltuieli mm, ideal, deci nivelul ideal, care este 6,6% din uh, bugetul IT al unei companii. deci diferen, diferența între această sumă și suma cheltuită la nivelul sectoarelor relevante. Iar nivelul țintă a fost ajustat de majorarea normală a cheltuielilor, fiindcă uh, aceste cheltuieli cresc, fiindcă, așa cum am spus, uh, incidentele se devin mai frecvente și mai complicate. Asta dovedește că am avut o abordare conservatoare în ceea ce privește calculul costurilor. Deci suma maximă totală și asta puteți vedea în evaluarea impactului. Deci această sumă teoretică maximă este de 3 miliarde de euro pentru toate cele 42.500 de companii și administrații, bineînțeles, care vor fi afectate de aceste cerințe. Dar acesta trebuie să fie reduse de acele reduceri pentru a pentru că deja sunt obligate companiile să aibă niște garanții de securitate în ceea ce privește protecția datelor. După părerea noastră, se vor face, cheltu- se vor face cheltuieli suplimentare în urma acestei propuneri în ceea ce privește uh, cerințele de securitate a datelor pe care autoritățile de control a datelor trebuie să le pună în aplicare. Trebuie să fim uh, precauți, într-adevăr, dar considerăm că aceste cifre sunt uh, pertinente, um, solide și, cum am spus, conservatoare. În ceea ce privește relația între această directivă și, și, și directiva privind um, criminalitatea cibernetică, cred că asta vreți să spun, domnul Gartes, e vorba despre atacuri asupra sistemelor și infrastructurii IT. Relația este, după părerea mea, faptul că directiva privind criminalitatea cibernetică este o directivă penală. Ehm, atacurile cibernetice devin uh, cazuri penale și se introduc definiții comune a infracționalității și criminalității cibernetice în uh, Uniunea Europeană. Noi ce facem? Uh, noi ne, nu ne ocupăm de criminalitate cibernetică, nu ne ocupăm aici de caracterizarea infracțională a unui atac, pe noi ne interesează îmbunătățirea rețelelor prin, prin o grad mai înalt de pregătire, prin măsuri de preîntâmpinare și prin, și prin măsuri de reacție mai bune. Pe noi ne interesează măsurile care vor reduce la uh, nivel general, dacă avem succes, numărul de atacuri cibernetice și impactul acestora asupra economiei și societății. Doamna Tun, dumneavoastră ați întrebat cum se echilibrează gestionarea riscului deci stimularea acestei culturi și legătura între aceasta și măsurile concrete. Trebuie să ținem cont că strategia securității cibernetice oferă o serie de uh, măsuri care vor fi măsuri însoțitoare pentru această directivă. De pildă, s-a lansat de curând uh, platforma rețelelor de securitate informațională, care va fi un PPP, industria și sectorul privat se vor întâlni și vor identifica cele mai bune practici, care, după aceea, vor reprezenta un stimulent și în ceea ce privește furnizorii de infrastructură critică pentru a adopta aceste practici. Aici vreau să liniștești pe domnul președinte, spunându-i că ne dăm seama că aici uh, că aici nu există obligativitate și directiva nu nu oferă anumite soluții de securitate um, cu caracter obligatoriu, fiindcă acest lucru, într-adevăr, ar, uh, ar duce la o cultură a căsuțelor ce trebuie bifate, ceea ce vrem să evităm. Deci, furnizorii infrastructurii critice trebuie să identifice riscurile cu care se confruntă și să pună în aplicare măsuri care să fie proporționate riscurilor. Măsuri de securitate, deci, care care sunt proporționale cu gravitatea riscului identificat. În ceea ce privește Am spus că în cadrul mecanismului de cooperare, statele membre vor partaja informații, iar acest lucru ar putea să genereze uh, conflict între cerințele de furnizare de informații și cele de protecție a datelor. Vreau să vă atrag atenția asupra considerentului 39 al propunerii, unde se spune că schimbul de informații va fi necesar pentru a respecta cerințele juridice și deci trebuie să, să se atingă obiectivul interesului public din această directivă nu este, uh, legit, uh, nu este în conformitate cu articolul 7 al uh, directivei privind protecția datelor. Am oferit deci această lămurire în text. Există un aspect care ține mai degrabă de strategie decât de directivă, dar faptul că amenințările uh, vin de la anumite țări, așa cum ați spus și dumneavoastră, ne dăm seama că așa stau lucrurile și toate măsurile din directivă se aplică multor tipuri de atacuri, indiferent uh, de natura lor, indiferent că este vorba despre o catastrofă naturală, inundații sau, sau um, o greșeală sau chiar un act de spionaj din străinătate. Deci directiva Uh, prin clauza de extrateritorialitate se aplică tuturor incidentelor care au loc uh, în Uniunea Europeană, indiferent, indiferent de, de sursa lor de proveniență. Iar uh, apoi dumneavoastră ce a spus, domnule președinte, da, este adevăr pertinent de ce avem de al treilea pilon care este faptul că cerințele de securitate trebuie să se aplice sectorului privat și administrațiilor private. Noi considerăm că fără acest al treilea pilon, acest castel de cărți s-ar prăbuși, cărți de joc. De ce? În primul rând, fiindcă trebuie să avem un schimb de informații și un parteneriat între sectorul privat și uh, public. Uh, infrastructura este gestionată și deținută de sectorul privat, nu de guverne. Sectorul privat este reticent să facă schimb de astfel de informații. Deci, uh, am descoperit în cadrul uh, evaluării impactului că majoritatea incidentelor nu sunt raportate și nu sunt uh, observate. Deci, doar un procent mic de incidente este acoperit aici și uh, devin cunoscute abia prea târziu. Este foarte important să avem cerințe de raportare din două motive. În primul rând, pentru că acestea ar permite autorității uh, NIS să, să pună la punct o strategie mai credibilă și o um, strategie de reacție mai credibilă. În al doilea rând, asta este și un element um, Uh, de sancțiune la nivelul companiilor, fiindcă există uh, acest uh, risc cu care s-ar confrunta companiile dacă, dacă s-ar publica aceste informații. Atunci companiile ar fi mult mai atente dacă ar considera că, dacă aceste informații s-ar publica. Dar nu trebuie să fie raportate toate incidentele, ci numai cele mai grave. Cele mai grave incidente care compromit serviciile oferite de aceste țări. În telecomunicații, de pildă, unde avem aceleași cerințe, numărul de incidente raportare la nivel european este de 61 până acum. Numai 61. S-au primit numai 61 de înștiințări Bineînțeles, se așteaptă ca numărul incidentelor, de îndată ce procesul va deveni, lucrurile vor merge mai lin, ca numărul să crească. Dar nu e vorba de toate incidentele care au avut loc. Nu, nu trebuie să fie toate raportate. Apoi, și găsiți toate astea în evaluarea de impact pe baza recomandărilor și a estimărilor ENISA, doar 10, între 10 și 20% din toate notificările vor fi, bine, tot o marjă, vor uh, fi urmate de o anchetă. Aceasta este marja, deci, de mărime. Am încercat să furnizăm cifre aici și să, să introducem toate aceste date în evaluarea de, de impact. În cele din urmă, Situația gestionării riscurilor în Europa este departe de a fi perfectă. Fiindcă 31% din respondenți nu au niciun, nicio procedură de gestionare a riscurilor și 54% și țineți minte că e vorba aici de companii care cunosc subiectul. Nu au nici măcar un buget pentru securitate uh, NIS. Deci uh, există această nevoie, poate că nu este argumentul pe care îl uh, doreați, dar credem că există suficientă muniție pentru a ne susține argumentul. Un ultim aspect se referă la ce a spus doamna Tun cu privire la participarea Europol și Eurojust în cadrul rețelei de cooperare. Rețeaua de cooperare va, se va întemeia pe activitatea desfășurată până acum în Forul European al Statelor Membre pentru NIS, deci va fi uh, alcătuită din, va conține și autoritățile ENIS, Comisia și ENISA, dar un element foarte important în directivă îl reprezintă faptul că dacă uh, autoritățile NIS în cadrul rețelei de cooperare sunt sesizate în legătură cu un uh, incident care pare de natură criminală, trebuie să informeze Europolul. Directiva, deci, conține un mecanism pentru a se asigura că există o mai bună cooperare între autoritățile, autoritățile de aplicare a legii și autoritățile uh, NIS uh, care sunt însăcinate cu um, situațiile de prevenire și de uh, reacție civilă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Foarte utilă această discuție Vreau doar să verific înainte de a încheia discuția dacă mai dorește vreun coleg. De acum tu, doamna Tun. Avem timp destul la dispoziție. Da, da, mulțumim, uh, mulțumim pentru răspuns, să spune doamna Tun, un Hohenstein. Ați răspuns uh, în amănunțime la fiecare punct. Doar nu știu, la un moment dat nu știu dacă ați înțeles exact întrebarea uh, adresată dumneavoastră de Andreea Schwab, de fapt. Era vorba de acest dialog țări terțe în care Comisia spune cu uh, mai ales concentrându-ne pe partenerii care au valori comune cu Uniunea Europeană. Uh, dar ce se întâmplă cu ceilalți care au abordări diferite? Mulțumesc. Asta era întrebarea, poate n-ați înțeles exact. I had not fully grasped the, the, the question, but I would suggest... Uh, da, dar într-adevăr, îmi pare rău, n-am înțeles, uh, aveți dreptate, dar aș sugera să dăm cuvântul și colegilor de la Serviciul de Acțiune Externă. Poate ar putea răspunde ei mai bine. Da, o idee bună, spune președintele. Iată, avem uh, șansa, e de-a dreptul moment istoric, prima oară când a venit cineva de la Serviciul de Acțiune Externă să vorbească aici. Vă rog. Da, mulțumesc că mi-a dat cuvântul uh, să explic uh, motivul acestui punct al strategiei. Spațiul uh, cibernetic e un nou spațiu și pentru diplomație pentru cei care se ocupă cu protecția uh, avuțiilor uh, unei națiuni și securitatea națională este printre acestea. Deci, într-adevăr, există amenințări la adresa țelor europene provenite, mai ales din partea celor care nu au aceleași valori și scopuri cu noi. Fapt este că deja am început dialogul cu aceste țări. Motivul, pe, motivul pentru care în strategie am subliniat uh, această comunitate de valori e că am dorit ca țările care încă nu au identificat foarte clar modul în care se aliniază în lupta aceasta, uh, se aliniază cu cei care ar dori să aibă mai multă cenzură și uh, control al puterii centrale, sau cei care își doresc un spațiu uh, sigur, dar și liber, cum suntem noi, cei care încercăm să păstrăm internetul deschis și interoperabil. Poate știți că e o bătălie în cercurile diplomatice uh, pe tema asta, în prezent, și ca să avem o dezbatere care face sens pe probleme internaționale, am ajuns la concluzia că trebuie să începem cu partenerii cu care putem avea o dezbatere putem avea dialoguri și cu cei care nu sunt uh, de părerea noastră sau care au obiective diferite, cum ar fi China, de exemplu, dacă să avem un, un reguli și norme în uh, acest spațiu al internetului, trebuie să începem de undeva. Și încercăm să facem cu aceste măsuri pentru clădirea uh, încrederii organizația pentru cooperare și securitate în Europa. Avem o coordonare și cu prietenii noștri din SUA, Australia, alte țări regionale, uh, cu ASEAN, uh, um, formul țărilor din Asia, încercăm să ne asigurăm că statul de drept, nu doar în domeniul penal, ci și în relațiile internaționale, prevalează în, uh, și pe internet. Deoarece la ora actuală sunt țări care spun că dreptul internațional umanitar nu se aplică pe internet. Deci este o afirmație foarte periculoasă. Trebuie să ne asigurăm că avem uh, uh, uh, legi și pentru internet. Mulțumesc. Uh, thank you very much. Uh, just uh, one point. Președintele, mulțumesc. Uh, aș mai spune și eu ceva. Că ați răspuns întrebării mele, de fapt, în legătură cu încălcările în securitatea datelor și obligația de notificare Eh, eu am, m-am ocupat de acest domeniu, sunt familiar cu el. Observ aici eh, un lucru și fac un comentariu. Unul din eh, lucrurile în legătură cu care Parlamentul a obiectat condițiile care descriu natura încălcărilor de securitate care trebuie să fie notificate. Aici intervine actul delegat, când o propunere din partea, intervine din partea Comisiei, propune eh, procedura de reglementare cu control. Dar vedem acum că negocierile la Consiliu sunt foarte dificile. Asta ca o notă de subsol. Dar am supraviețuit după cinci trialoguri. Lucrurile continuă eh, să se discute. și uh, poate ar fi bine să nu recurgem la actele delegate, ci aceste condiții să figurează în actul de bază, poate ar fi mai bine. Și sper și sunt convins că și Consiliul ar fi de acord cu noi. That was more a comment than yes, a question. The, the, uh, the, it was our legal service uh, who insisted on... Da, serviciul nostru juridic a insistat pentru această natură a propunerii și suntem, într-adevăr, deschiși pentru a dezbate natura acestor măsuri. If, if I, if I just, if I just made uh, the, the, the very last point. Uh. Da, mă scuzați, încă ceva, un ultim lucru. Nu va fi pentru dumneavoastră o surpriză când vă spun că operatorii de rețea și furnizorii de servicii de telecomunicații sunt, se află în spatele noului articol 14 al propunerii, deoarece ei consideră că un număr de operatori practic uh, au propriile lor reguli în legătură, cu uh, siguranța rețelor și ei cred că uh, compet competiția, domeniul competiției nu apare acolo. Deci ei s-au plâns uh, în repetate rânduri că ei trebuie să respecte articolul 13, dar alți operatori care acum intră pe piață nu trebuie să respecte aceleași condiții. Deci eu aplaudat și a salutat propunerea mai ales acele ă, ă, cerințe de raportare care trebuie să se aplice și informa- ă, marilor companii de pe internet. Mulțumesc! Uh, da, mulțumim Comisiei Europene pentru că a răspuns în detaliu la toate întrebările. Cred că este un mod foarte bun de a ne lansa activitatea pe această propunere. Da, domnul Schwab nu este aici, însă oricum a fost înlocuit foarte bine. Bun. Cu asta voi încheia acest punct de pe ordinea de zi și să închei și reuniunea noastră de azi. Următoarea reuniune se va desfășura pe 7 mai de la 9, și 12, de la 9 până la 12 jumate. Va fi o reuniune scurtă și apoi ne vom mai întâlni pe 27 mai we will have a, a full meeting. Atunci va fi o reuniune normală, deci de două zile. Și așteptăm cu interes să uh, uh, vă alăturați discuțiilor noastre ulterioare pe tema internetului. Cu asta mulțumesc tuturor. Vă urez să profitați de această după amiază însorită Iată, văd că lumea se îndreaptă deja spre piețele din împrejurim și vom veni și noi imediat. Bine, eu nu, pentru că eu voi participa la un trialog. Dar mă rog, viața continuă. Și vă mulțumesc pentru că ați participat.